Ladies and gentlemen, ladies and... Doamnelor și domnilor, Strategia Europeană pentru Securitate Energetică. Raportor pe acest uh, raport a fost domnul Saudargas și votăm uh, proiectul de raport. Aveți lista de votare pe masă și am uh, trebuia să începem la 10, dar uh, e bine că am avut ceva răgaz. Noi am avut însă o reuniune a coordonatorilor de la 9, dar acum vom începe chiar votarea. Dragi prieteni, aș, prieteni, aș vrea să facem mai întâi un vot de test. Vă place Comisia ITRE? Vă rog să votați.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 Trebuie să verificăm uh, din când în când pentru ca să vedem dacă e în sus sau în jos înainte să avem alegerile următoare. În patru ani, nu? Avem timp, totuși, totuși ar trebui să fim întotdeauna convinși că e bine. Totul este verificat electronic. Vreau să știu dacă e cineva din Marea Britanie cu noi astăzi aici. Cine e din Marea Britanie aici? Poate asistenți? Vă urăm mult succes, mult succes, nimic altceva, numai succes! Bun, mulțumesc! Haideți să începem atunci. Nu avem foarte mult timp. Amendment 1. Amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131. Pentru, împotrivă. Verificare electronică la 131. S-a deschis votul. An. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Pentru împotrivă, abțineri, se uh, respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm, îmi pare rău. 135 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 220. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm se deschide votul la 164. Uh, se închide. Și se respinge. Amendamentul de compromis 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 6. Uh, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă. Probabil că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Se deschide 201. Se închide și se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 223 s-a deschis. S-a închis 223. Se respinge. Doi, doi, unu. Pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 11, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 4, pentru, împotrivă, abțineri, 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru că 253, din câte știu eu, a fost retras, nu? Am înțeles bine. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272, pentru, împotrivă, trebuie să-l verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 270 pentru, împotrivă. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să verificăm mai des. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286. Pentru. Împotrivă. Cred că trebuie verificată. 286 s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 313 pentru, împotrivă, verificare. 313 s-a deschis. Și s-a închis. Se adoptă. 13A, compromis, pentru. Compromisul 13A, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, dar haideți să verificăm. 9. S-a deschis votul la 9 și s-a închis. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. 11. Se verifică. Se închide. Se adoptă. Deci, 314 acum, prima parte. 314, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. 314 s-a deschis uh, votul. Prima parte. S-a închis votul și se respinge. Deci 319 acum prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți verificare? Da, bine, verificăm. 319, prima parte, se verifică. Is open, vote is closed. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la o listă foarte lungă de amendamente 314 până la 340. Deci 319, 339, pentru că sunt identice. Patru amendamente le putem vota împreună. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Verificăm. S-a închis. Se adoptă. Deci mergem la următorul bloc. 314, 319 sunt identice și le votăm împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul este 319, partea a doua, și cu 321, că sunt identice și ele. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 315. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 343 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 341 pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să-l verificăm. 341. Verificăm. S-a deschis și s-a închis. Și se adoptă. 3, 4, 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345 pentru, împreună cu 346, împreună. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Se resping. Bine, haideți să le verificăm pe amândouă împreună. Da, e o idee bună. Să verificăm. 3, 4, 5 și 3, 4, 6. S-a deschis și s-a închis. Se respinge de data aceasta. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 351, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se verifică. 351 se verifică partea a doua și se a închis votul. Se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 374, ultima propoziție numai. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 3, 7, 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 3, 7, 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. 3, 8, 6, pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm, vă rog, electronic. 386 deschis și închis. Se adoptă. Două amendamente împreună, 266, 415 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să verificăm electronic. Deci 366 și 415 e deschis și închis. Se respinge. Se respinge. E important să verificăm totul. 394 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Deci 4 deschis închis. Se respinge. Acum 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cine e pregătit să ghicească? Și eu la fel. Deci, vă rog să de, uh, votați electronic. Se închide votul. Vedeți? Se adoptă. Deci mergem acum la o clipă. Amendamentul 11. Acum este adoptat. 413 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rugăm să verificăm electronic. 413. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge de această dată. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. abțineri, se adoptă, dar verificăm electronic. Compromisul 19, haideți să verificăm, deschis și închidem votul, se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, bineînțeles. 408. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. 469. Pentru. Împotrivă. s-a respins. 369, îmi cer scuze. Deci, încă o dată, verificăm electronic. 369 deschis. Se închide votul. Nu, se adoptă. Niciodată nu refuz un vot electronic, pentru că nu ridicați mânea foarte clar. Vă felicit, doamnă, a fost ideea dumneavoastră. E excelent. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 418 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 418. Votul este închis. Se respinge. 416 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Vă rog să ridicați mâinile pentru că nu văd nimic. 418. Nu, îmi cer scuze. 416. Să verific acum. Deci 416, votul deschis, votul închis. Se respinge. Este imposibil să vă număr atât de repede. 4, 2, 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4, 1, 4, pentru. Împotrivă. Abțineri, haideți să verificăm electronic. Trebuie să verificăm, din păcate, nu văd exact. Deschis și votul închis. Se respinge. 367 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. 367, votul deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 480 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 419 pentru abțineri. Se adoptă. 20A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 445 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 443 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4-5-0 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4-5-1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4-5-2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4-5-3 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 4-5-3. Votul deschis. Votul închis se adoptă. 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E aceeași majoritate. Compromisul 20B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Se 478 se adoptă. 482 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 483 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 483. Deschidem votul. Deci 483, 483, se închide votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile. 484 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 485 pentru. Împotrivă. A fost adoptat 485, dar haideți să verificăm. A trebuit să verificăm electronic. Votul deschis. Votul închis. Se adoptă. 486 pentru. Împotrivă. Abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. 487 pentru. Împotrivă. Probabil va fi 00. 487 se verifică electronic. Se închide votul. O, Doamne, se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd nimic. Vă rog să verificați. 38. Se închide. Se adoptă de această dată 191 pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze. 4, 9, 1. 4, 9, 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm. 4, 9, 1. Haideți să verificăm. Se închide votul. Se adoptă. 365 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 516. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 505 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 504 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă 507 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 506 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 535 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Vă rugăm, votați acum. 5, 3, 5. Verificarea se închide. Se adoptă. În regulă. 5, 3, 4. Pentru. Împotrivă abțineri, trebuie să verificăm, îmi pare rău, 5, 3, 4. Verificăm acum. Se închide votul. Se adoptă. 606 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 166 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 28 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 571 pentru. împotriva. Haideți să verificăm. 5, 7, 1. Verificăm. Se închide votul. Se adoptă. 5, 8, 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. S-a retras. 5, 8, 3 s-a retras. Mergem acum la 5, 8, 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 8, 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 9, 0. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. De asemenea, 588 pentru. Împotrivă. Ar trebui să verificăm. Ar putea fi adoptat. Deci 588. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge de această dată. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 603 pentru, împotrivă, abțineri, da, ar trebui să verificăm. 603, verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 604 pentru, împotrivă, abțineri, deci abțineri se... Nu, haideți să uh, verificăm, vă rog. 604. Verificăm 604. Se închide votul. Se respinge. IMCO 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 659 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 605 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 635 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 608 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Bun. 608. E important să-l verificăm, cred eu. 608. Se închide. Se respinge. Dar cu o diferență mică. 662 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 615 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 32A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 631 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 633 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 634 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Sunteți pregătiți să verificăm electronic. Am spus că se adoptă. Dar haideți să verificăm totuși. Sunt deschis la orice. Vom vedea. Dar vă rog, votați acum. Votul închis. Vedeți? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci, uh, vă, vă veți schimba, v-ați schimba părerea, nu era atât de mare diferența. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 636 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, da, vom verifica, e în regulă, e o idee bună. 636. Verificăm acum, se închide votul și se respinge. Dar ați avut dreptate, trebuia să-l fi verificat. Ați avut... Uh, eu nu eram foarte sigur, ați avut dreptate. 475 uh, pentru, uh, împotrivă. Haideți să verificăm totuși. Este închis votul acum. Se adoptă. Și 6-3-0 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Dar haideți să verificăm totuși. 6-3-0. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 34A. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 646 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 647 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 648 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 35A pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă compromisul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 36A pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă 688 pentru, împotriva abțineri se respinge. Da. Deci 688 Uh, va fi verificat electronic. Acum. Și se închide votul. Se respinge. 6-8-9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 10. Prima parte pentru nu eu. 30. Îmi cer scuze, îmi cer scuze. Compromisul 38A, aveți dreptate. Pentru. Împotrivă. Da, aveți dreptate, ar trebui să verificăm acum. Votul este deschis. Compromisul 38A. Votul este închis. Se adoptă. Și acum 10 prima parte ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm. INTA 4. Verificăm acum. Verificăm electronic și votul este închis. Se adoptă. INTA 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 760 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Inta 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 698 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 701 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 7-0-0 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 700. Se închide votul. Se respinge. 699 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm. Vă rog să ridicați mâna pentru că nu vă văd atât de bine. 699. Se închide votul. Se adoptă de această dată. 704 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să verificăm. 704 verificăm acum. Se închide votul. Se respinge. 702 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 705 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Deci 703 se respinge, da? 703 va fi verificat electronic votați acum. 703. Votul este închis. Se respinge. 705. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 705. Votul este deschis. Și închis. Se adoptă. Compromisul 39A pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 737 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 40A a, a, se ad, ad, adoptă 40B pentru împotrivă abțineri se adoptă 739 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 40C compromisul. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 41, compromisul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. 748 pentru împotriva abțineri se respingeri. Haideți să verificăm. Haideți să verificăm acum. 748 Deschis votul electronic. Se închide. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 762 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 753 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 754 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Dar haideți să verificăm. Probabil că va fi adoptat. Deci verificăm 12. INTA. Se închide votul. Și se adoptă compromisul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Comprom- um, amendamentul 5, afet pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 761 pentru, împotrivă. Abțineri. De se adoptă de asemenea. 685 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 769 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 43A pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Amendamentul 778 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. 776 pentru, împotrivă, Stați să verificăm. 776. Verificăm electronic, da? 776. Verificăm. Închidem votul. Se adoptă. Șapte, șapte, nouă pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 781 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ă, se, haideți să verificăm 781. Verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. 777 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 40. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 799 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 799 se verifică. S-a deschis S-a închis. Se respinge. Da, iată. 798. Pentru? Împotrivă abțineri? Se verifică. Check is closed. Se închide votul. Se adoptă. 808 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 801 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 802 și 807 se votează împreună și sunt identice. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Inta 15, partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul INTA 15, partea a doua. Se deschide votul. Verificarea e deschisă. S-a închis. Respins. 803 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 805 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 806 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 804 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 759 pentru. Mm, 13 s-a adoptat, deci da, nu, nu se votează. So compromise, yes. Compromise 49. Compromisul 49 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 812. 812. Am spus 821, spune președintele, dar e 812. Cine-i pentru? 812. Cine-i împotrivă? Abțineri. Se verifică. Haideți să verificăm. Verificăm, am început să verificăm, mergem până la capăt. Se închide? Se respinge, într-adevăr. 815. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 816 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 820 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 819 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 819 se verifică. 819. Closed. closed. S-a închis. Se respinge. 818 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 821 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 821 se verifică. Closed.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 Se verifică. Pentru că foarte multă lume s-a abținut. 42. Foarte dificil de zis. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Și s-a închis verificarea. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul FA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. 62 se verifică. și se închide verificarea. Se respinge. 63. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 63. Verificare. S-a închis și se respinge. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se verifică 70. S-a închis votul. Și se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se, re... se adoptă. Amendamentul 120 pentru 120. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și verificăm, vă rog. 120 se verifică. se închide. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul LA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O, amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 69 verificăm, se închide și se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama. Haideți să verificăm. 85. Se verifică 85 electronic. Se închide. Se adoptă. Compromisul M. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 104, 105, îmi cer scuze, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 106 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 124. Verificare electronică. Și s-a închis verificarea, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. 123. Haideți să verificăm. S-a deschis 123 și 123 uh, este închis. Uh, se adoptă 118 pentru, împotriva, abțineri Haideți să verificăm. 118. Se verifică? S-a deschis? S-a închis. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 119. S-a închis. Se respinge. 119. Yeah, yeah. Um, uh, dear colleagues, it's a proposal from our rapport. Avem o propunere din partea raportorului nostru pentru referiri să votăm în bloc dar dacă o persoană nu este de acord, atunci vom vota referire după referire. Deci trebuie să existe un vot unanim din partea tuturor. Trebuie să apăsați pe buton și să spuneți da sau nu. Nu sunteți de acord, da? Da, nu sunt de acord cu votarea în bloc. Bun, atunci, dragi prieteni, este un antrenament pentru voturile luna viitoare, luați-l așa. Amendamentul 3, 1, 2, 17, 18 și 19 trebuie votate în bloc pentru că sunt identice. Începem de la 3. Amendamentul 3, că nu e în bloc el.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 oricum, a fost bine că am verificat și mulțumim foarte mult. Și acum trecem la votul cu apel nominal, adică nu cu apel nominal, votul electronic și votăm pentru votul final, pentru întreaga propunere. S-a deschis votul. Haideți, colegi, să mai fim atenți puțin. Toată lumea a votat toată lumea? 42 pentru, 13 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări domnului raportor. Dacă vreți să spuneți ceva, da, raportorul vrea să spună câteva cuvinte, vă rog. Staudargas. To thank everybody for... Da, vreau doar să mulțumesc tuturor pentru că, iată, am muncit din greu cu toții. Mulțumesc, mulțumim, dragi colegi, pentru acest vot Aplauze. Hello. Colleagues, let's continue. Dragi colegi, haideți să continuăm reuniunea. Domnul Buzek are o reuniune importantă în Polonia, a trebuit să plece și mi-a cerut, să-l înlocuiesc. Așadar, vorbim despre rețeaua europeană a operatorilor din sisteme de transport, ENTSO, în contextul Uniunii Energetice, și ni se va face o prezentare de către această organizație și vom avea și un schimb de opinii. Urez bun venit domnului Bentehagen, vicepreședintă a Consiliului de Administrație ENSO. Ei, e de la Europa, sigur. De asemenea, bun venit domnului Vitorio Musazzi, manager, gener, manager general ENSO Enzo G, G de la gaz și Enzo E, E de la energie, desigur. Deci Enzo este rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport. Și E e de la electricitate și G e de la e, gaz. Deci avem Enzo E și Enzo G. Rolul Enzo e de a facilita și a consolida cooperarea cu sistem, operatorii de sisteme de transport de, eh, național într-o rețea europeană care asigură uh, dezvoltarea unor sisteme pan-europene de transmisie alineate, alineate la scopurile energetice europene. Totuși ar fi bine dacă ați putea păstra liniștea. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa putem și noi munci în liniște. Uh, are mandat ENSO mm, din partea celor de treilea pachet legislativ pentru piața energiei din 2009, uh, care și-a dorit liberalizarea uh, ulterioară a pieței gazului și energiei electrice în Europa. Avem cam o oră și un sfert prevăzute pentru această discuție, poate putem termina mai repede. Dau cuvântul doamnei Hagen pentru prezentarea domniei sale. Aveți uh, șapte minute la dispoziție maximum. Mulțumesc. Mulțumesc și vă mulțumesc de asemenea pentru invitație. Mă numesc Ben Stahagem, sunt vicepreședinte al Consiliului de Administrație al ENSO-E, deci electricitate, și am fost aleasă pentru o perioadă de 2 ani. Iată, acum mă cunoașteți și contribuția noastră la Uniunea Energiei se referă la securitatea aprovizionării, sustenabilitate și competitivitate. Avem o trilemă în domeniul energiei, iată o provocare și Trebuie să avem politici care să rezolve această trilemă a energiei. Una din cele mai dificile sarcini cu care ne confruntăm și guvernele, dar și uh, sectorul ener- uh, industrial în general. Uniunea Energiei a fost înființată ca să încercăm să rezolvăm această trilemă și tso sunt uh, foarte importante pentru a putea avea o tranziție energetică adică rețeaua aceasta operatorilor de sisteme de transport. Um, vă reamintesc doar care este mandatul nostru oficial, este cel al treilea pachet energetic despre care vorbim acum. Avem uh, directiva pentru electricitate, directiva pentru gaz natural, avem așadar ENSO-E, ENSO-G și ACER. Toate acestea sunt uh, elemente esențiale în această arhitectură și instrumente ca să faciliteze tranziția energetică. Hmm. This is very delicate. da, e dificil uh, de manevrat aceste diapozitive. Dar, în fine, avem 34 de țări participante cu 41 de operatori de sisteme de transport, OST, uh, în slujba întregii societăți europene. Așadar avem, uh, generăm 1024 de gigawatts în Europa și avem 300.000 de kilometri de rețea în slujba clienților europeni. Or, um, developing the Principalele noastre misiuni, avem un, un plan de dezvoltare pe 10 ani la care mă voi întoarce. Dezvoltăm de asemenea coduri de rețea, uh, bun, și uh, reglementarea care e necesară pentru armonizarea pieței interne a energiei, apoi construim uh, piețe și cooperăm la nivel regional. Foarte importantă această activitate pentru noi. Că facem și o cooperare regională, nu doar europeană, și facem și o activitate de consiliere politică. De asemenea, investim 150 de miliarde de euro în infrastructură europeană și avem un plan până, de investiții până în 2030. Vorbim doar de o treime din totalul investițiilor pe care le fac cel, cei 41 de OST în Europa. Dacă comparăm asta cu pachetul Juncker, vorbim de o sumă și mai uh, importantă. Deci, uh, o investiție importantă și investiția este deja activă, iată, investim în 25.000 de kilometri de cabluri, 30.000 de kilometri de uh, rețea, ceea ce ne permite să reducem 20% din emisiile de dioxid de carbon în sectorul uh, energetic. Uh, și vom avea și, și reduceri de prețuri, vorbim de 2 până la 5 uh, euro reduși per uh, megawatt oră. Deci, dacă investim un euro, avem un beneficiu de 2 euro pentru Europa. Așadar, toată lumea are doar de câștigat. Asta în ce privește investițiile. Însă, acum uh, trebuie să spunem că avem nevoie totuși de reglementare am dezvoltat trei uh, coduri de rețele pentru piețele electricității, trei uh, pentru conectarea rețelei și trei pentru operarea rețelei. Vorbim de o mie de pagini de regulamente care vor fi adoptate în 2015, iată în acest an, și vor uh, crea baza pentru a face un succes din piața uh, internă a energiei. Însă nu ne ocupăm doar cu elaborarea de regulamente, ci uh, creăm și piețe, construim piețe și iată am construit uh, cea mai uh, mare piață multinațională de energie din lume, avem licitații cu 23 de operatori de sisteme de transport, beneficiile sunt uriașe, cu mari beneficii, uh, iată prețuri uh, reduse pentru energie, uh, se îmbunătățește utilizarea rețelei, se îmbunătățește securitatea sistemului. Mm, iată, pe 15 mai 2014 am avut același preț la energie de la Marea Barents la peninsula iberică și sper că în 2015 Vom include și Republica Cehă, România, Ungaria și Slovacia în această piață noastră. Și apoi sper că vom vorbi, iată, de aceleași prețuri uh, până la Marea Neagră. În uh, Uniunea Energiei e de remarcat și faptul că e foarte importantă cooperare regională. Operatorii de sisteme de transport au cooperat întotdeauna la nivel regional. Noi ne îmbunătățim această uh, coordonare ca să avem o securitate mai mare a operațiunilor. Vom uh, introduce multe surse regenerabile în rețea și este o provocare, după cum știți, și trebuie să-i facem față avem acum centre de coordonare uh, a securității la nivel regional. În 2015 vom ajunge și la un acord și toți uh, operatorii de sistem vor fi implicați în unul sau altul din acești centri sau din aceste centre. Noi facem și prognoze, analize, calculăm capacitatea, facem planificare și elaborăm un sistem, uh, un model comun de rețea. Deci suntem activi la nivelul regiunilor și sperăm că atunci când vom avea obiectivele pentru 2030, vom avea și o mai bună coordonare regională a politicilor naționale energetice și a mixului energetic. Este o provocare, însă este un element foarte important pentru viitor. Uniunea Energiei a fost înființată pentru a rezolva, cum spuneam, această trilemă Iată, uh, designul de piață și regulamentele sunt acum destul de dezvoltate, iar acum a sosit timpul punerii în aplicare. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Hagem. Uh, mulțumesc, doamnă Hagem. Iar acum aș da cuvântul domnului Musați, uh, manager general pentru Enso Gaz. Mr. Chairman, thank you very much for the possibility. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prilejul oferit de a vă prezenta activitatea ENSOC și va oferi o perspectivă a Uniunii Energetice. Vreau să vă ofer o vedere de ansamblu asupra ENSOG. Acoperim 26 de state membre din 28. Malta și Cipru nu au fost incluse încă pentru că nu sunt în sistemul nostru de rețele. Avem 242 de mii de kilometri de conducte care, prin care se furnizează gazul și care uh, reprezintă 23,1% din uh, energia din Europa. Ar trebui să știți un lucru foarte important. Gazele naturale nu au reprezentat o afacere locală um, până în anii 50 și 60, uh, când s-a înființat o piață națională, iar din anii 70 a existat o piață internațională, gazele naturale au uh, fost distribuite într-o rețea transnațională, ajungând în cele din urmă în des- la destinația finală. De aceea, gazele au fost întotdeauna o afacere europeană, uh, presupunând o cooperare a tuturor uh, operatorilor de sistem uh, în Europa. Uh, din anii 70 sau importa gaze din Rusia, din uh, Olanda și um, apoi uh, în anii 80 uh, și 90 din Africa de Nord și uh, în cele din urmă, în anii 90 din Marea Nordului s-a importat, s-a importat gaze naturale. Vorbesc pe aia repede? Rolul ENSOC este același ca ENSO-E. Deci, practic, uh, noi uh, unim uh, toți operatorii de sistem din Europa pentru a finaliza crearea unei piețe interne comune de energie. Pentru a oferi o idee de ansamblu, toate statele membre sunt prezenta, prezente în adunarea generală și 11 se, eh, sunt reprezentate la nivel de conducere. Există o organigramă, după cum vedeți, este o structură operațională și asta presupune activitatea unui personal destul de numeros. Există o activitate legată de legislație, de aprovizionare cu uh, gaze naturale, uh, apoi evaluarea um, situației uh, pe anotimpuri, vara și iarna, colaborarea dintre diferitele părți interesate și informarea. Deci, pentru a pregăti activitatea noastră. Un, deci pregătirea legislației, cea mai importantă activitate, uh, lucrăm pe o perioadă de 12 luni, lucrăm la documente, odată ce primim, primim invitații de la Comisia Europeană, un lucru foarte important pe care îl luăm în calcul. Când uh, pregătim această legislație, există o implicare amplă a părților interesate la nivel european grupurile de lucru în care uh, există în ENSOG, marcate cu verde, um, practic sunt sesiuni comune ale părților interesate, acolo lucrează toată lumea și se încearcă obținerea unui consens cu propunere cu privire la propunerile ENSOG, uh, ceea ce înseamnă că structura ENSOG uh, este bazată pe un sistem pe care îl vedeți, se lucrează cu o echipă mică la Bruxelles, dar uh, membrii ENSOG uh, își uh, înaintează propunerile lor pentru a se ajunge la un consens până la urmă cu privire la propunerile existente. Colaborarea este până la urmă un element esențial tocmai pentru a ne îndeplini orice tip de sarcină, mai ales în sistemul energetic, unde, practic, consultările trebuie să cuprindă toate părțile interesate. Ce am reușit noi să facem în această perioadă este uh, o implicare a tuturor uh, persoanelor interesate pentru a ne atinge obiectivele, desigur. Și care sunt uh, aceste obiective? Încercăm să obținem o piață energetică internă și pentru asta e nevoie de reguli și instrumente. Iar regulile sunt uh, acele legislații privind rețelele, implementarea lor, Uh, iar aceste instrumente oferă informații pieței pentru a opera și a, până la urmă, a distribui gazul în, în Europa. Care este situația legislativă? În acești cinci ani de existență am reușit să propunem mai multe acte normative, sunt trei în total, uh, mecanismul de, uh, cu privire la capacitate, balansarea, care va intra în vigoare la 1 noiembrie, la 1 octombrie, ce scuze, apoi vom avea interoperabilitatea adoptată de comisie uh, weekendul trecut, pe 30 aprilie, și acum lucrăm la uh, partea tarifară. Practic, e vorba acolo de procedura de management, sunt linii directoare propuse de comisie și aprobate de ENZOG. Scenariul este următorul. Ce uh, lipsește acum? Pasul cel mai important, punerea în aplicare a legislației. Însă, ENZOG și toți membrii săi uh, nu numai că pregătesc documentele, dar le și testează în această perioadă timpurie a implementării legislației. Ei, uh, se, ei discută împreună cu privire la pregătirea unei uh, platforme care practic permite distribuirea cantității de gaz necesare în întreaga Europa. Iată ce mai oferim, un instrument foarte util de transparență care permite tuturor piețelor să obțină informații utile dintr-o singură platformă. Deci fiecare utilizator poate primi acolo un ID și uh, poate afla uh, cum și unde își poate distribui gazele naturale. Apoi, diversificarea reprezintă un element important în vederea creării unei piețe energetice interne. E nevoie de reguli uh, aici uh, și de investiții. De ce e nevoie de investiții? De ce avem nevoie de informații și de o viziune. Avem nevoie de investiții pentru că, după cum știți, uh, disponibilitatea gazelor uh, sau rezervele de gaz sunt în scădere în Europa. Uh, până la urmă, gazele consumate sau nevoia de gaz, nevoia de consum va cădea, dar situația cu care ne vom confrunta este o situație, după cum spuneam, care prevede o scădere a producției. Pentru că există alte forme de gaze naturale Uh, biometan, uh, gaze de șist, dar există și alte rute de distribuție pe care le avem în, uh, luăm în calcul în contextul competitivității din Europa. Um, există câțiva furnizori și de aceea sunt mai puține posibilități de a încuraja competitivitatea pe piață. Însă când vorbim despre infrastructură, vorbim totodată despre modul în care infrastructura trebuie configurată. Aici vorbim despre planul nostru de 10 ani privind rețelele, care a fost finalizat în ultimele luni. Deci, vedeți, aici există o serie întreagă de proiecte depuse și unele dintre aceste proiecte sunt deja aprobate, unele dintre ele trebuie să fie autorizate pe viitor. În momentul în care un proiect este uh, aprobat, Îmi cer scuze. Ce spuneam? Din momentul în care s-a luat decizia finală uh, și ai dezvoltat conceptul de infrastructură, de conducte, ai mult timp la dispoziție. Mergem la următorul diapozitiv. Vedeți, există încă o serie de probleme în ceea ce privește crearea infrastructurii necesare pentru transportul de gaze în Europa. Și acum trecem la următorul, la ultimul slide. Uh, observați aici că infrastructura trebuie încă dezvoltată. Este nevoie ca ea să fie dezvoltată pentru o distribuție mai bună a gazelor naturale, pentru a crește competitivitatea, durabilitatea sistemelor, rețelelor de gaze în Europa. Este de asemenea important să se pună în practică toate regulamentele care există deja. Și vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze pentru că am depășit timpul pre- prevăzut. Mulțumesc și eu, domnul Muzații și doamna Hagan. Nu am văzut uh, cerere de intervenții din partea coordonatorilor, deci vă rog să ridicați mâna uh, coordonatorii sau uh, reprezentanților și apoi membrii, dacă doresc să ia cuvântul. Mulțumesc. Am aflat foarte multe informații într-un timp foarte scurt. Vreau să pun o întrebare cu privire la uh, furnizori. Producția este în scădere în Europa. După părerea dumneavoastră, cât de important va fi importanța gazelor de șist și cam care va putea fi ponderea gazelor de șist în uh, producția totală de gaze pe viitor. Gazele de șist pot juca un rol important. Știm că situația în Europa este diferită față de cea din Statele Unite. În uh, comunicarea cu privire la piața energetică s-a spus că, într-adevăr, uh, gazele de șist pot Uh, fi un lucru în beneficiul uh, Europei, dacă se va folosi acest tip de gaze. Dar, totodată, fiecare stat membru trebuie să decidă cu privire la posibilitatea de a utiliza gazele de șist. Care este ponderea? Puteți vedea din uh, diapozitivul meu, nu mai am cifrele, însă puteți vedea cifra pe care am propus-o. Vedeți și pe pagina noastră de internet, a ENSOC, cifrele cu privire la gazele de șist sunt aproximativ de în anii 2000, ca să aveți o vedere de ansamblu. 20, deci aici vorbim de potențial, potențialul gazelor de șist, 20 de milioane de metri cubi. Deci pre, și prognoza acum pentru 2030 trebuie încă confirmată, desigur. Se poate ajunge la 20-30 de miliarde de metri cub, ceea ce înseamnă o zecime din consumul total de anul trecut, care era aproximativ de 400 de miliarde de metri cubi uh, consumați în întreaga Europa. Dar, mă rog, aici este și o chestie ce ține de protecția mediului, o discuție pe marginea acestui subiect și rămâne la latitudinea statelor membre de a decide care este cea mai bună politică în acest sens. Trebuie să spun acest lucru pentru că nu, avem foarte, nu am avut foarte mult timp la dispoziție pentru a-mi ține prezentarea. Cooperarea este cuvântul cheie. Cooperarea între toți actorii interesați. Deci asta a fost ideea în cei cinci ani de existență ENSOG, pentru a reuși de a distribui gazele. Deci și acel plan, acel plan uh, pe 10 ani a, uh, a avut trei versiuni și a trebuit să îl prezentăm pieței și a trebuit să primim uh, reacții de la actorii inter- interesați. Cooperarea este cuvântul cheie dacă vrem să continuăm. Dacă fiecare lucrează separat, și pentru el nu ne vom atinge niciodată obiectivele. Mulțumesc, doamna Nible. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi mulțumesc pentru expunerea foarte interesantă. Am două întrebări. Cel de-al treilea pachet cu privire la piața energetică unică. E din anul... Da, ne auziți traducerea în cască? Sau poate că voi, îmi voi relua întrebarea. Bun, atunci încep încă o dată. Mai întâi, vă mulțumim pentru prezentarea foarte interesantă. Mă auziți? Acum pot să vorbesc limba mea maternă. Am două întrebări. Din câte mi-amintesc, cel de-al treilea pachet cu privire la piața energetică unică e, uh, a fost uh, încheiat în 2009 și trebuia pus în practică până în 2011. Acum, în 2015, încă ne aflăm foarte departe de o piață energetică unică. Și uh, dumneavoastră având și un rol consultativ pentru comisie, ce mai puteți face pentru a impulsiona acest uh, proces de creare a unei piețe energetice comune? Cred că există foarte multe proiecte, uh, dar când văd cât de anevoioasă este implementarea acestui pachet în statele membre, trebuie să spun că sunt extrem de frustrată situația nu este una nouă. Într-adevăr, de mulți ani încercăm să definitivăm această piață energetică comună și suntem încă departe de ea. Ce vedeți dumneavoastră? Care este opinia dumneavoastră? Pentru că aveți acest rol consultativ. Și apoi, în al doilea rând, uh, uh, piețele de capacitate. Ce părere aveți despre acest lucru? Există dezbaterea și în Germania, în țara mea. Deci, aceste piețe de capacitate. Care este uh, poziția dumneavoastră față de ele? Mulțumesc. Thank you. Um, the speed is... Mulțumesc. Uh, viteza este foarte importantă și nu am reușit cu primul sau al doilea pachet energetic, dar cu al treilea am, uh, avem atâtea detalii și avem foarte multe reglementări. Trebuie să implementăm aceste reglementări cât mai repede și ar trebui de asemenea să avem uh, o piață internă. Regulile sunt acolo și toate lucrurile pe care le-am făcut înainte sunt, uh, sunt preluate și deci am acoperit toate aspectele. Cum putem să ne asigurăm ca, de exemplu, operatorii de sistem să lucreze la o viteză cât se poate de bună. Acerul trebuie poate să aibă mai multe resurse pentru a putea să se asigure că se implementează acestea și Comisia trebuie să urmeze și ea aceste tendințe. Deci regulamentul este deja uh, în uh, funcțiune, că este deja implementat și trebuie să completăm cu reglementările de, de aprovizionare și siguranța aprovizionării între, pe piața, pe piața de aprovizionare dar când pachetul este adoptat, totul trebuie să fie gata pregătit pentru ca să se poată implementa noile reguli. Însă trebuie să facem uh, totuși uh, o accelerare a implementării și trebuie cu toții să participăm la această implementare. Deci, um, avem instrumentele, statele membre trebuie însă să facă presiuni. Eu sunt foarte optimistă. În ceea ce privește capacitatea, spuneam că trebuie să implementăm modelul uh, bazat pe țintele energetice pe care le-am stabilit prin Uniunea Energetică și după aceea să nu sărim la o piață a capacităților înainte să fie rezolvat problema cu piața energetică. Apoi trebuie să implementăm piața capacităților și deci asta este ceea ce am spus înainte. Vrem să implementăm modelul țintă 1 sau cum îl numim noi piața eh, unică energetică și după aceea, dacă este nevoie, și piața de capacități care trebuie să se dezvolte ulterior, dar care nu trebuie să fie una națională, ci trebuie să fie una europeană și trebuie să avem o dimensiune transfrontalieră. Deci nu pur și simplu să stăm uh, acolo cu granițe naționale și să ne aprovizionăm singuri, pentru că e prea scump. Și întâi, așadar, finalizarea pieței unice energetice. Domnul Kelly, vă rog. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, pentru prezentarea făcută. Două întrebări. Vă rog, dacă puteți să vă apropiați de microfon, spune președintele și vă mulțumim pentru această remarcă. În primul rând, o întrebare pentru fiecare vorbitor. În primul rând, relația cu uh, cerințele de investiție 2020-2030, ați vorbit de 150 de miliarde. De unde vin acestea și de unde veți putea să le adunați? Și dacă nu, cum, care sunt consecințele? În ceea ce privește gazul în general, s-a vorbit uh, la conferința de la Dublin uh, acum uh, câtva timp, cred că situația geopolitică din Rusia și Ucraina ne face să ne trezim oarecum în Europa și mai ales să ne uităm la diversificarea posibilă a aprovizionării. Energia va trebui să devină o prioritate pe piață și este, aceasta este foarte bine și pentru diversificarea și nedependența de gaz. Însă, în ceea ce privește biogazul, ați vorbit despre biogaz. Care este procentul gazului, biogazului pe piață care credeți că ar fi competitiv comparat cu gazul natural lichefiat și cu alte surse? Mulțumesc! De ce nu răspundeți dumneavoastră poate la partea de investiții a întrebării? Planul de investiții pentru 2030 uh, vine din partea consumatorilor, utilizatorilor neți, dar profitul este, beneficiul este foarte mare, se investește un euro pentru un profit de 2 euro. Deci e vorba de o investiție foarte profitabilă. Dacă aș avea aceste fonduri, aș investi, dar E un lucru foarte bun. Avem nevoie de un cadru de reglementare stabil, așa încât să avem într-adevăr o, un profit după această investiție care să fie avantajos, un randament bun și statele membre trebuie să vadă importanța acestor acestor investiții. Fondurile sunt întotdeauna o problemă, dar este nevoie de un cadru de reglementare foarte stabil pentru a putea să le garantăm și este un lucru pozitiv în momentul de față, cred acesta. Mulțumesc. Din perspectiva gazului, ați vorbit de criza dintre Rusia și Ucraina și de problemele pe care le putem avea în Uniunea Europeană în aprovizionarea cu gaz din aceste motive. Ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte și în loc să investim în forme diferite de gaz, să cumpărăm gazul, gazul natural lichefiat și, după cum ați spus și răspunzând colegului noastră, investind și în alte forme de gaz mai neconvenționale din Europa. Biogazul este una dintre ele și ar putea să fie folosită foarte util în această rețea. Dar aceasta dacă și calitatea gazului este benefică pentru rețea, pentru ca să nu creeze probleme în rețea. Investițiile sunt întotdeauna un punct esențial în ideea că pentru a putea avea o piață internă adevărată, și vreau să răspund așa și la întrebările anterioare, avem nevoie de reguli și pentru noi regulile există. Acum însă trebuie să le implementăm. Implementare înseamnă ca să cumpărăm cu toți împreună, să punem în comun responsabilitatea fiecăruia, care trebuie fiecare să își, pre, să preia partea sa de responsabilitate. Apoi trebuie să lucrăm cu operatorii de sistem, cu autoritățile de reglementare, cu statele membre, poate și la nivel regional, pentru ca să optimizăm situația. Interconectorii sunt în continuare foarte necesari, pentru a putea depăși anumite probleme pe care le avem în anumite zone, de exemplu zona Baltică și în anumite zone ale Europei de Est, din cauza situației geopolitice cu Rusia. Un cadru stabil de reglementare, deci un temei juridic stabil, vreau să spun ceva despre acesta referindu-mă la Statele Unite, unde există reguli stabile de peste 10 ani. Aceasta este ceea ce trebuie, de fapt, și uh, în uh, Europa pentru a atrage investitori. Unii dintre noastre au spus de unde vin acești bani. S-a spus înainte că este că merită să investim într-adevăr în gaz uh, sau în electricitate acum. Aceasta înseamnă însă, mai ales pentru gaz, să avem o viziune a rolului gazului în mixul energetic, pentru că fără această viziune nu vom putea găsi un investitor, pentru că nu numai uh, despre investitorii care vor construi infrastructura e vorba, ci și de investitorii care vor cheltui banii în domeniul gazului, fie că e vorba de gaz uh, lichefiat, de, de centrale de lichefiere sau de uh, importarea acestuia de la uh, centrală la locul unde este necesar construcția unui astfel de sistem e necesar, dar este un lucru care probabil trebuie dezvoltat la nivel local. Dar odată ce gazul face parte din rețea, nu mai poți să pui o ștampilă pe molecule, bineînțeles. Este odată ce e în sistem, este acolo. Și pentru aceasta, sigur, e nevoie de o anumită sumă. După părerea mea, biogazul va fi un lucru care, la care vom contribui local, pentru că, după părerea mea, nu va fi atât de ușor să ducem biogazul dintr-o parte alta a Europei. Oricum o fi, e clar că nu se poate diversifica piața de gaz altfel. Dar o stabilitate a cadrului uh, de reglementare, acordarea de stimulente pentru investitori, uh, acordarea unei viziuni pentru gaz în mixul energetic, de asemenea o altă prioritate și uh, aceasta cred că este o soluție. Bun. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Și anume vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule, în ceea ce privește harta pe care ne-ați arătat-o, văd că Elveția este un uh, punct alb pe hartă. Nu văd nici Finlanda și nici Suedia. De ce nu sunt pe această hartă? Dacă ne amintim uh, harta Europei pe care am folosit-o pentru a um, vorbi de Enzog, vedeți că și Elveția este și Norvegia este acolo, sunt membri. Avem și Ucraina în uh, cadrul membrilor noștri și avem și fosta uh, Republica Iugoslavă Macedonia, Firomul. Și vom încerca să înțelegem dacă și alții vor să devină membri ENSOC, deci vrem să ne extindem cooperarea și cu alte țări. Uh, de ce nu sunt pe listă? Pentru că, de ce nu sunt pe hartă? Pentru că nu sunt țări UE, de aceea am pus, uh, nu, este o gaură neagră, este o gaură albă. Suedia nu este, pentru că în momentul de față nu este încă sigură care este platforma pe care doresc să o promoveze. Cele două pe care le aveți acolo se referă la platforma de capacități și acestea nu au aderat încă la una din cele trei platforme existente în Europa, dar sunt acolo. Bun. După cum am spus înainte, noi acoperim uh, acum 26-28 de state membre în Europa și uh, țările non-UE, uh, Elveția, Norvegia și avem și Ucraina și Macedonia. Mai sunt alte întrebări? Întreabă președintele pentru invitații noștri. Nu este cazul, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici, doamnă Hagem și domnule Muzații pentru că sunteți, uh, ați acceptat să prezentați aceste informații importante în fața comisiei noastre și pentru că ați răspuns la întrebări. Și acum ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, a existat o misiune ITRE la Washington și în Pennsylvania, în, Marea, în Statele Unite, și uh, unii dintre dumneavoastră au putut să se întâlnească cu deputați din Congres, care în momentul de față chiar vizitează Bruxelles și ar fi, a fost foarte interesant să discutăm cu ei. Avem câteva persoane aici care au participat la această misiune și am apreciat câteva informații din partea participanților. Poate că aș putea să-l întreb mai întâi pe domnul Rubiș sau pe domnul Peterson. Cine a fost? Domnul Peterson a fost șeful uh, delegației. Domnule Pedersen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, mai mulți deputați la, um, la Washington între 16 și 19 martie și în uh, Pennsylvania misiunea noastră a fost studierea fenomenului gazului de șist. În Pennsylvania, în care în care există foarte multe companii uh, la nivel local, companii energetice, dar au participat și ONG-uri și alți actori importanți în acest uh, domeniu și am mers și în Ohio, în uh, într-o regiune foarte exploatată din acest punct de vedere. Și um, am mai discutat și aspecte despre legate de concurență, concurența între statele americane pentru a atrage industria în domeniul gazului de șist, unele stabilind uh, eventual uh, standarde mai joase de mediu decât altele și deci vreau să știm și cum este reglementat, dacă este reglementat această, acest domeniu al gazelor de șist la nivel federal, dacă există un conflict de resurse între industria de fracking și celelalte sectoare, sectorul agricol sau turismul și care au fost uh, principalele lecții pe care le-au învățat uh, în ceea ce privește activitatea legislativă. Delegația s-a întâlnit de asemenea cu reprezentanți din uh, sudul și sud-vestul Pennsylvaniei, cu federații de, care se ocupă de aspecte de mediu pentru a încerca să vorbească și despre aspectele de sănătate care sunt uh, create de către fracking și impactul pe sănătatea umană, pe uh, bunăstarea animalelor și pe speciile, speciile protejate. Ne-am uh, întâlnit așadar și cu experți și am încercat să vedem în ce măsură economia din Pittsburgh este reprezentată de economia gazului de șist, de această branșă. În Ohio, 120 de kilometri la vest de Pittsburgh, am mai vizitat de asemenea alte situri, unde, ceea ce a dus la o călătorie foarte lungă. Am fost și la compania Total, care are un joint venture cu compania, o companie americană, care pune în aplicare aceste operațiuni. Și apoi uh, am fost de asemenea și la un sit de fracking, de compresiune și de uh, de extragere și a fost foarte interesant pentru noi să vizionăm aceste procese. În Washington ne-am întâlnit cu reprezentanții think tank cu departamentul energetic din, uh, comunicare, din departamentul de comunicare de asemenea al uh, din Departamentul de Stat și am participat de asemenea și la securitate, la discuții despre securitatea energetică care fusese organizate de Institutul Carnegie și de uh, mai mulți experți care vorbeau despre perspectivele dezvoltării comune a proiectelor energetice între SUA și UE, despre felul în care SUA poate să ajute UE să nu mai fie atât de dependentă de gazul uh, rusesc și de import și eventual de uh, exportul de țiței din SUA către UE eventual. Am uh, participat și la întâlniri cu Comisia pentru Energie și Industrie din, um, din America și i-am invitat să vină în mai la Bruxelles. Delegația ITRE s-a întâlnit și cu domnul Michael McCroll, care este membru al Congresului și care este part participă în Comisia pentru Știință și Tehnologie și ne-am uh, conversat pe mai multe teme importante, cum ar fi securitatea de aprovizionare cu energie și transferul uh, de expertiză. În Departamentul pentru Energie ne-am întâlnit cu domnul Christopher Smith, care este asistent uh, vicepreședintele sau vicepreședinte pentru Departamentul Combustibile și cu uh, reprezentanții Consiliului USUA uh, de cooperare în domeniul energetic. Aceasta a fost poate una din cele mai importante întâlniri pe care am avut în întreaga delegație. Am discutat de boomul în gazul de șist în SUA, am vorbit de evoluțiile în domeniul tehnologiilor ecologice în domeni și uh, noile provocări, protecția și frecvența cu tremurelor după, după începerea acestei proceduri de extragere. În ceea ce privește TIC și Telecomul, ne-am întâlnit cu Comisia Federală de Comunicații pentru a discuta noile reguli de internet uh, care au fost adoptate de către această agenție. Deci, domnule președinte, permiteți-mi să închei acum spunând că mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au participat la această delegație pentru o călătorie atât de interesantă și fructuoasă. A fost foarte plăcut să colaborăm și să um, călătorim împreună și am avut multe discuții cu uh, omologii noștri americani și datorită secretariatului uh, care a lucrat foarte mult în comisia noastră, am avut și o pregătire extraordinară pentru membrii delegației noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Peterson, pentru această relatare foarte interesantă și concisă în același timp și bine organizată în uh, felul în care ați prezentat concluziile. Vreau să sugerez, dacă se poate, fiind dat că sunt foarte perso- multe persoane care nu sunt în sală, să încercați să atașați uh, acest raport la procesul verbal al reuniunii de astăzi pentru ca să ne asigurăm că toată lumea are acces la acest uh, rezumat. După cum știm, 12 persoane au participat la aceste întâlniri și poate ar trebui de asemenea să vă citim concluziile, toată lumea. Acum următorul pe lista mea de vorbitori care a participat e domnul Rübich. Mulțumesc și eu și mulțumesc secretariatului și șefului nostru de delegație. Mulțumesc pentru organizarea și planificarea misiunii noastre. Pentru mine, mai ales două aspecte au fost importante. În primul rând, discuția despre gazele de șist am putut discuta cu ONG-uri și cu autoritățile de mediu și discuțiile au arătat că tehnologia se dezvoltă foarte rapid în acest domeniu, iar siguranța și conștiința cu privire la protecția mediului stau în centrul atenției celor de acolo și a fost o experiență foarte frumoasă să vedem cât de responsabili sunt cei activi în acel domeniu. Apoi, pe de altă parte, gazele de șist Ă, au creat aproape un milion de locuri noi de muncă, iar veniturile din impozite au crescut în acel domeniu la 17 miliarde. Până în 2020 ă, ă, se va crește până la 40 de miliarde de dolari în acel domeniu, sau aceasta este prognoza. În al Doilea rând, eh, FCC, ce este esențial aici, eh, la nivel legislativ, avem prezentarea Comisiei cu piața unică digitală, iar la negocierile respective ne-am blocat, de fapt. De aceea este necesar ca eh, acestui proces să-i se dea noi impulsuri, iar FCC, Agenția pentru Telecomunicații, își dorește reguli uh, foarte simple care să permită o activitate facilă. Și în colaborare cu această agenție putem să ne atingem obiectivele în acest domeniu. Și de aceea călătoria în Statele Unite a fost uh, foarte utilă pentru că am putut vedea care va fi colaborarea noastră pe viitor. Dacă mai sunt alte întrebări pentru membrii care au participat la această misiune, nu cred că este cazul, dar eu aș avea o întrebare. Uh, Ieri, când am întâlnit cu acești congresmeni, am discutat și teme legate de gaz de șist, energie și așa mai departe, dar nimeni nu a menționat energia atomică. Întreb de ce nu a apărut uh, asta în rezumatul delegației dumneavoastră. Nu s-a, nu s-a discutat acest subiect. Ce se întâmplă în domeniul nuclear în SUA în acest moment? Răspuns. Nu, energia nucleară nu a făcut parte din programul vizitei noastre. Noi ne-am concentrat pe gaze de șist și tocmai că ne-am putut deplasa la fața locului, am văzut cum se forează operații de fracturare, am vizitat instalațiile de acolo, deci uh, ne-am concentrat pe gazul de șist de data asta. Și cred că până, în total au fost trei zile și jumătate în Statele Unite și a trebuit să călătorim de la Pittsburgh la Ohio și sigur că a consumat mult timp călătoria, deci ne-am concentrat doar pe gazul de șist, așa am intenționat de la început. Și a fost oricum foarte interesant. Președintele, mulțumesc. Și cu asta ajungem la ultimul punct. Și anume diverse. Întreb, uh, la punctul diverse, dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Așa că îmi rămâne să vă reamintesc că ne reîntâlnim pe 28 mai de la 9 și până la 12 jumate și apoi de la 15 la 18.30 și cu asta vă urez o zi bună în continuare. La revedere!